So, wir kommen jetzt zum, äh, zur Tagesordnung. Bun. Haideți să trecem, să intrăm în ordinea de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Putem să o aprobăm? Bun. Ca de obicei, președintele nu are nimic de zis. Și astfel, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Yeah. This time it's American Express. Czech president, you remember? After signing. Soon our okay. voting card will value more. Yeah. Just in case. Wie, gibt es Bemerkungen von jemandem noch? Aveți uh, obiecții, observații? Văd că nu. Atunci vreau să mulțumesc de la bun început raportorilor din umbră și tuturor asistenților pentru buna colaborare pe care am avut-o în ultimele săptămâni și vreau să mulțumesc pentru disponibilitatea la compromis. Și trecem deci la vot, începând cu compromisul 5. E log logic. Cine pentru? Împotrivă,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 Votul s-a închis. 27 la 20 se adoptă. 120, 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, Împotrivă, abțineri. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se respinge cu 19 la 30. 132 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 133 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 134 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 135 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul. Für der Gegenenthaltung angenommen. Antrag 145. Amendamentul 140 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 216. Nu pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 217 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 218-219 pentru. Împotriva abțineri. Se resping. 220 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru,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 Împotrivă? Abține. Se adoptă. 200... 238. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă foarte strâns, 42 la 9. 200, nein, 209. 239 e caduc, 240 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. 241 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 242 împreună cu 241 cine pentru, împotrivă, abținere, se adoptă următorul e caduc. 244 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Următorul e caduc? Nu. 246 pentru, Împotriva. abțineri, se adoptă. 200... 47 e caduc. Compromisul 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru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 la lupta împotriva activităților teroriste intensificate din regiunea Sahel, ceea ce e bine, dar apoi se face trimitere la uh, situația uh, taberelor din, legate de terorismul islamic și cred că ar fi dezechilibrat să le includem pe amândouă. Deci, ori spunem acolo and in occupied Western Sahara și în Sahara Occidentală ocupată, pentru că acolo riscul activităților teroriste în regiunea Sahel-Sahara. Deci eu aș sugera ori să lăsăm la o parte referința la uh, taberele din Sinduf, ori să nu mai vorbim despre Sahel-Sahara, pentru că riscul e în amândouă. Da, eu sunt de părere că există și alte tabere și nu putem să facem acum o listă a tuturor și deci aș fi pentru eliminarea acelei trimiteri la taberele respective. Și cu această propunere supun la vot uh, compromisul fără trimitere la taberele despre care se vorbește. Cine este pentru compromisul 37 în această formă? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă astfel. Trecem la compromisul 38 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 39 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 40 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 41 pentru împotrivă abțineri se adoptă și apoi amendamentul 449. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 450 pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 451 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 461 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 43 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Domnule Van Orden, aveți microfonul pornit? Pentru că e minunat să vă ascultăm tot timpul. Close to Oxford English. Engleza dumneavoastră este superbă, în fel de engleză de la Oxford. Glumește domnul președinte. Hmm? 43. all we go to... Bun, acum trecem la compromisul 40 și 45, spune președintele, se adoptă amendamentul 476 pentru, împotriva abțineri se adoptă, apoi 481 pentru, împotriva abțineri se respinge, 482 pentru, împotriva abțineri se respinge, 483 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Următoarele sunt caduce, 490 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, următoarele sunt caduce și trecem la 494 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 495 pentru, împotriva, verificăm. La 495. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 28 la 25 se adoptă. 496 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 497 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 498 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 500 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 501 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 502 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 503 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 504 pentru, împotriva. 504 încă o dată pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 505 pentru, Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul, 26 la 27, deci se respinge. 506 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 500 7 caduc, 508 pentru. 508 pentru. Împotrivă. Verificăm. zu 25 la 29 se respinge. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și apoi trecem la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44. Poftim? Întreabă președintele. Who is against block vote? Cine este împotriva blocului, votului în bloc? a socialiști. Cine este împotriva votului în bloc până la 52? Dar ce votăm acum? Că am nu am rugat să votăm. Bun, se acceptă, deci. Vot în bloc de la 44 la 52. Nu? Nu. Nu, nu Bun, 44 pentru. Împotrivă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 glaube ich, angenommen. Closed. S-a închis votul. 24 la 30 se respinge. 50 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 51 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 53 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 54 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Da, totuși am fi putut să votăm un bloc. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2-3 pentru, împotrivă, țineri, se resping. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6-7-8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 este din nou amendament, amendament lingvistic, 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, Împotriva abțineri se respinge. 15 pentru. Împotriva abțineri. Cred că se adoptă. 16 pentru. Verificăm la 15 votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul, 29 de voturi la 25, o abținere se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 e caduc și acum amendamentul eh, din avizul bugete. Sunt toate caduce pentru că au fost eh, incluse în compromisurile 46 și 47. Trecem la votul final acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și raportul se adoptă cu 41 de voturi pentru, 9 împotrivă, 4 abțineri. Și raportorul uh, transmite că mulțumește călduros. Hmm? But we have to introduce it. Hmm? Yeah? Frau Lösing. Da, domnul Lösing. QNGL a depus un raport minoritar și l-a trimis deja secretariatului. Thank you very much. Vă mulțumesc. A, a ajuns, îl avem. Următoarea întâlnire s-ar putea să fie lunea viitoare. Tuesday? Tuesday. Ah, Tuesday. Marți, spune președintele.